se încalcă suveranitatea celor 26 celelalte state membre care au acceptat să intre în Uniunea Europeană. Deci, astfel se încalcă suveranitatea tuturor statelor membre. Aș dori să mai spun ceva. Majoritatea de două treimi, invocată deseori aici, care reprezintă 50% din votul exprimat de cetățenii maghiari, nu două, nu, nu două treimi. Cred că Constituția trebuie să facă obiectul unui consens social. Puterea a folosit această majoritate pentru a face exact invers, a exclus opoziția. Se poate respecta regula de două treimi, dar de fapt se încalcă spiritul acesteia. Mulțumesc. Domnule Tavares, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Ok, so please. Vă rog. Господин O întrebare, domnule Tavares. Cine va da dreptul să vorbiți în numele celor 500 de milioane de cetățeni europeni? Așa cum ați spus. Pentru că dacă se